Dragi colege și colegi, dragi invitați, dragi experți aici la prezidiu, cred că putem începe. Sper că ni se vor mai alătura deputați pe traseu, însă știm cu toții că ora 15 fix e interpretată oarecum liberal de o parte din colegii noștri. Mă bucur însă să vă urez bun venit la audierea noastră de astăzi, cultură științifică și academică pentru a combate radicalismul și radicalizarea și știrile false. Știm că radicalizarea politică se numără printre fenomenele cele mai îngrijorătoare pe care trebuie să le combatem la ora actuală. În plus, este un fenomen care cu siguranță um, a căpătat și mai multă importanță după alegerea lui Donald Trump și după Brexit la nivel național și european se folosește în mod intenționat fenomenul știrilor false, fake news, pentru a păcăli cetățenii, pentru a îi manipula și pentru a induce în eroare opinia publică, pentru a submina cele din urmă opinia publică, tocmai în ceea ce privește politica noastră de învățământ, având în vedere că suntem comisia răspunzătoare de aceasta, trebuie să purtăm o bătălie împotriva știrilor false și adevărurilor alternative, practic un eufemism pentru minciuni. Mă bucur să pot uh, saluta astăzi cinci experți internaționali care ne vor prezenta diferite aspecte ale subiectului și care uh, ne uh, vor uh, informa ce soluții, cum putem aborda, um, cum putem gestiona acest fenomen al știrilor false. Audierea este împărțită în două, în două părți. La sfârșitul fiecare dintre acestea avem o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru ca în acest fel să avem la, uh, suficient timp uh, pentru discuție. îi urez înainte de toate bun venit domnului Nicolai Naidenov, profesor la Departamentul de Științe Politice de la Universitatea Sofia, care ne va prezenta o abordare cinică la adresa politicii uh, vis-a-vis -vis de știrile false. După care urez bun venit domnului Vincent Hendricks de la Universitatea de Filozofie din Copenhaga, care va vorbi de filozofia socială și știrile false, cât și Uh, domnul Massimo Marchiori, uh, profesor de matematică de la Universitatea din Padova, care ne va vorbi despre motoarele de căutare și manipularea adevărului. Vă urez bun venit tuturor din suflet în comisia noastră și dați-mi voi să vă reamintesc să încercați să vă încadrați cu prezentarea dumneavoastră în maxim 10 minute, pentru că după aceea să avem suficient timp de discuție. Vom uh, lansa cronometrul odată ce începe prezentarea dumneavoastră, după care uh, dacă cumva v-ați depășit timpul, am să vă atrag atenția cu delicatețe. Acum am să-i dau cuvântul domnului Naidenov pentru 10 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumim, stimată doamnă Camera Vert, stimați membrii ai acestei comisii, stimate secretariat. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru această onoare deosebită de a putea discuta cu dumneavoastră o parte din problemele Uniunii Europene și aș îndrăzni să spun chiar ale democrației moderne. Având în vedere volumul uh, impresionant al problemelor cu care ne confruntăm derivate de pe urma fenomenului știrilor false, uh, am să vă prezint ce soluții ne stau la îndemână? Primul diapozitiv, uh, la, trecem la titlu, vă rog. Da, am intitulat prezentarea mea abordare cinică pentru că reflectă o contradicție internă. Pe de-o parte, știrile false eludează mecanismele democratice și încearcă să atingă anumite rezultate democratice activând identități naționale, memorii, amintiri istorice, specificități uh, etnice și așa mai departe. Pe de altă parte, folosirea știrilor false se bazează pe mecanismele democratice pentru că încearcă să modifice comportamentul la vot al alegătorilor. Aceste două învățăminte pe care le puteți observa în acest diapozitiv derivă în mod logic din ideea că știrile false și-au originea într-o strategie hibridă de luptă. Obiectivele sunt nenumărate, însă, la nivel politic, putem identifica următoarele trei obiective. Am să intru în detalii doar în ceea ce privește cel de-al treilea punct, care afirmă că e nevoie de o perspectivă de ansamblu asupra tuturor mm, elementelor de știri pentru a putea deosebi ceea ce reprezintă o știre falsă. Știrile false folosește legături sociale, dar și se ascunde în spatele acestora. Arată, practic, cinismul și amploarea problemei pe care o generează. Argumentele pot fi văzute la liniatul 1, pârghia 1 și 2 și la liniatul 2, pârghia 1, 2, 3. Primul punct arată că știrile false au de câștigat de pe prăpastia dintre aleși politici și electorat și încearcă să aprofundeze această prăpastie. Al doilea punct arată un, uh, o serie de mecanisme simbolice pe care știrile false uh, le folosesc și care arată cât de sofisticat este de fapt acest mecanism am amintit un lucru foarte important, și anume că fundamentul propagandei comuniste reprezintă practic cel mai bun mediu de răspândire al știrilor false. Există trei posibilități pentru a disemina știrile false. În primul rând, când uh, oamenii răspândesc știrile false prin intermediul platformelor de socializare și comunicare. E un fenomen care nu uh, se supune controlului public, ci poate fi amplificat de creatorii știrilor false pentru a um, atâța și mai mult uh, sentimentele negative și ura în rândul populației. Știrile false sunt generate și răspândite de țări, firește și de organizații, însă ce mai interesant pentru noi sunt uh, țările care răspândesc știrile false. Țări cu un uh, cu o identitate contradictorie. Pe de-o parte, nu exercită influența politică pe care și-ar dori-o, iar pe de altă parte urmăresc să atingă acea influență răspândind știrile false din punct de vedere metodologic, știrile false, după cum vă spuneam, folosește se folosește de tradițiile vechi ale propagandei comuniste. Aceste tradiții datează de altfel de peste 100 de ani. <clears throat> Am ajuns acum la un subiect foarte delicat și doresc să menționez un aspect oarecum neobișnuit, și anume că există tendințe contradictorii în cadrul Uniunii Europene, care au distrus sau au paralizat capacitatea de a se apăra uh, în fața capacitatea de apărare în fața știrilor false și am prezentat care sunt aceste puncte. Am identificat doar acele zone unde se aplică tendințele. Printre acestea am amintit clivajul tot mai aprofundat între discursul public și uh, discursul privat, diversitatea și unificarea, secularizarea statului, obsesia cu religie, presiunea pentru a impune o abordare empirică în, știrile, în uh, științele sociale, toate acestea paralizează societatea în fața știrilor false. Există nenumărate întrebări absolut relevante pentru vitalitatea societății, care sunt însă prezentate ca fiind incorrecte din punct de vedere politic. Și am să vă dau câteva din aceste întrebări. Trebuie să eliminăm deoseb- deosebirile înrădăcinate între genuri pentru a elimina diferențele de gen. E o problemă fundamentală a Uniunii Europene. Cum putem împăca viziunea de gen cu minoritățile religioase care se apără și care sunt apărate de multiculturalitatea ce efect va avea asupra, art, asupra sectorului artelor și asupra societății în general. De pildă, unde a dispărut spiritul umanist al Europei, copiii noștri asistă la forme și manifestări brutale, necontenit, prezentate în media societatea a adoptat deja sloganul mai degrabă faceți război decât pace. Oare egalitatea nu este eliminată atunci când este pusă sub uh, vălul excepționalității? Eliminăm oare în acest fel disparitatea între cetățeni sau îi pune mai degrabă niște căsuțe în funcție de orientarea lor sexuală și alți factori. Toate aceste discursuri nu fac decât să scoată în evidență deosebirile între diferitele categorii de populație în loc să scoată în evidență ce au în comun. Sistemul imunitar al societății este slăbit în fața știrilor false Putem găsi un antidot doar cu ajutorul unui anumit grad de deschidere și dialog între chiar și cele mai contradictorii viziuni ale societății. Odată ce vom reuși acest lucru, inițiativele politice nu vor face decât dacă nu reușim acest lucru, inițiativele politice nu vor face decât să agraveze și mai mult clivajele din societate. Efectele finale. Aceste fenomene deschid ușa corupției, influențelor nocive atât din interiorul cât și din exteriorul Uniunii Europene. Cred că Uniunea Europeană a plătit un preț considerabil în urma Brexitului, tendințele separatiste din Catalonia și așa mai departe. Ideea mea de știri false ca instrument hibrid în războiul modern arată, după cum puteți observa pe acest diapozitiv, care sunt explicațiile pe care eu le-am găsit. Închei cu o, un gând din partea lui Adlai Stevenson. Haideți să ne, să ne alăturăm acestui om, spunând mai degrabă, haideți să băgăm mințile în capul europenilor. Mulțumim foarte mult pentru introducerea dumneavoastră. Trecem acum la domnul Hendrix. Aveți cuvântul 10 minute. Thank you, Mr. Thank you, Chair. Uh, thank you to this body for inviting me for this. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Uh, mă voi axa pe mediul care permite știrile false, mă voi axa pe mecanismele psihologice din spatele lor și așa mai departe. Haideți să înțelegem un lucru clar de la bun început. Haideți să ne uităm puțin la piața informației sau la era informației ca la o piață a informației. Sunt câteva caracteristici ale acestei piețe și ne-am dat seama deja din 71 că uh, principalul uh, bun pe piața informației este atenția oamenilor. Ori atenția e ceva ce o aloci pentru ca oamenii să consume informație. Însă totul vine uh, cu un preț. Ne-am dat seama că în era informației exact atenția este bunul cel mai de preț. Există o noțiune democrată a um, alocării atenției, um, adică, în mod normal, atenția este alocată în uh, raport cu distribuția normală, însă uh, știrile nu sunt distribuite întotdeauna la fel, de aceea nu beneficiază de aceeași atenție a oamenilor. Atenția așadar se distribuie în conformitate cu legile puterii, adică uh, există anumite grupuri că vorbim despre furnizorii de mari informații pe internet sau de uh, persoane fizice uh, care înțeleg că trebuie să se concentreze pe uh, atenția oamenilor. Unii profită de-a din plin, alții aleg doar ce rămâne. Există un fundamentalism al pieței deja care se vede din anii 2000 încoace, uh, și care spune că o piață nereglementată își va găsi uh, un echilibru prin care doar produsele și serviciile bune vor avea de câștigat, uh, iar restul vor fi eliminate de uh, piață. La începutul anului 2000, tot Tocmai asta se susținea, însă pe uh, durata crizei am înțeles că, de exemplu, piața financiară nu este eficientă din uh, această perspectivă. Așadar, anumite credite toxice au putut uh, să supraviețuiască pe uh, piață, deși erau niște produse financiare proaste. Putem să ne gândim și la știrile false ca fiind un uh, produs informațional de proastă calitate. Din moment ce uh, piața nu se reglementează eficient și toate lucrurile ne indică acest lucru, trebuie să înțelegem un lucru, că atunci când se folosește mass media uh, de socializare și că informațiile adevărate sau nu uh, sunt uh, răspândite așa, trebuie să înțelegem un lucru, că noi suntem până la urmă clienții Facebook sau cel puțin utilizatorii, dar ne percepem a fi și clienții ai uh, mass mediei sociale, dar astfel am înțeles greșit modelul în baza căruia mass media socială câștigă bani. Principiul uh, pe care funcționează ei este același. Haideți să facem utilizatorii să producă anumite informații pe care să le consume apoi alți utilizatori, să uh, le luăm atenția, să le o captăm um, și să o dăm celor care își fac reclamă la produse. Și pot să spun așadar că noi nu Uh, suntem clienți doar pentru că suntem uh, uh, utilizatori, suntem doar niște produse care sunt folosite și astfel ajungem la un concept de genul happy hour pentru știri false și asistăm la o invazie a știrilor false. Asta are de-a face cu modul în care este construită piața informației. Și haideți, deci, să vedem cu ce, ne, cu ce avem de-a face. Este o definiție a știrilor false ușor de găsit. Trebuie să acceptăm că există un adevăr și o minciună și atunci e ușor de înțeles această definiție. Trebuie să alegem măcar că se face o distinție între ceea ce este adevărat și ceea ce nu este adevărat. Uh, chiar și mincinoșii înțeleg uh, această distinție pentru că altfel nu ar fi capabil să uh, lanseze minciuni. Un mincinos este autentic, cel puțin în măsura în care recunoaște că există adevăr și minciună. Însă atunci când această distinție uh, dispare, asistăm la știrile false. Acest lucru a fost deja demonstrat uh, într-o carte numită cu privire la uh, BS. De fapt, cartea nu se numește așa, a fost o glumă acolo, n-a fost foarte bună, dar uh, cam așa arătau lucrurile. Și ideea este următoarea. Cel care folosește uh, BS este cel care nu acceptă distinția între uh, adevărat și uh, fals. Unii uh, pot folosi adevărul adevărul și minciuna, așa cum doresc, uh, cu un anume obie- uh, obiectiv, câtă vreme își ascund uh, motivele. Motive pot fi propagandă, bani sau control. Deci există diverse stimulente pentru a produce știri false, însă există și um, stimulente financiare pentru a produce astfel de știri, pentru că ele sunt spectaculoase și produc bani și e clar că oamenii le citesc. Uh, cred că toată lumea înțelege că nu orice este adevărat este neapărat viral și nu tot ceea ce este viral este neapărat uh, adevărat. Asta a fost demonstrat de nenumărate ori în ultimii 10 ani. Există până la urmă și o calitate a informației. Și haideți să ne uităm puțin la scala uh, informației. Uh, și a calităților. Sus avem uh, informații adevărate, faptele reale, apoi avem uh, declarațiile încropite, manipulate, care în mare măsură sunt uh, neadevărate. Dacă sunt adevărate, sunt adevărate doar într-o anumită măsură, pentru că se alege informația care se redă și se încadrează. Deci se pot încropi diverse declarații Uh, pentru a ajunge la o informație la care oamenii sunt cu adevărat uh, atenți. E adevărat că poate anumite fapte sunt adevărate, dar acestea sunt alese din context. De asemenea, lucrurile pot fi încadrate în funcție de uh, ce vrei să obții, 10% șomaj sau 90% ocupare. E același lucru, dar lucrurile sunt prezentate total diferit. Apoi sunt declarațiile care pot fi adevărate sau pot fi false și apoi avem o zonă 3, unde avem minciunile. Acestea sunt cele la care mă refeream mai devreme. Ele sunt false și sunt create intenționat utilizat pentru a contrazice adevărul cu un anume obiectiv. Și apoi, firește, avem uh, BS-ul sau porcăriile, uh, care sunt practic uh, cele care nu mai fac distinție între adevărat și fals, ci aleg orice doar pentru a-și atinge obiectivele. Și apoi avem uh, și știrile false care uh, simulează jurnalismul, dar nu este jurnalism adevărat și de calitate. Ori aici avem de-a face cu ceva extrem uh, de toxic, pentru că dacă nu accepti distinția între adevărat și mincinos, poți să spui chiar orice dorești, câtă vreme faci destul de mult comod. Iar gălăgia este importantă aici. Există studii care arată foarte clar că un sistem uh, strâns uh, de tip ECO uh, pe durata alegerilor americane a reușit să creeze un sistem în care se puteau viza anume categorii de oameni care făceau parte dintre anumite categorii demografice, Uh, pentru a putea fi manipulat. Și totul a fost făcut uh, uh, astfel încât mass media a trebuit să confrunte acest fenomen, pentru că dacă nu și-ar fi pierdut atenția. Și până la urmă la ce am ajuns, Uh, la faptul că s-a înțeles că nu există atenție bună sau proastă în online, ci este aten- există atenție sau lipsa atenției. Firește, știrile false sunt minunate din această perspectivă, pentru că dacă nu avem suficiente informații să facem o decizie, să luăm o decizie avizată, atunci um, avem tendința să ne uităm în jur și să vedem ce fac ceilalți. Uh, Studiile de la Universitatea din Copenhaga se bazează, de fapt, pe analiza uh, semnalelor din uh, spațiul uh, public și pe mecanismele sociopsihologice care le însoțesc. Deci, ideea este că mereu suntem susceptibili la influența celor din jur. Acest lucru nu s-a schimbat în era informației. De fapt, aceste tendințe au devenit uh, mai puternice. Prin urmare, uh, există efecte precum cascadele informaționale, camerele de tip eco, efectul de amplificare și așa mai departe. Toate aceste fenomene există și o duc foarte bine în era informațională. Îmi pare rău să spun acest lucru. Apoi știrile false pot fi folosite pentru a îndrepta oamenii pe toți în aceeași direcție sau pentru a crea o spirală a tăcerii sau pentru a folosi argumentația ă, moderată ă, pentru același ă, obiectiv. Până la urmă, toate aceste Uh, aspecte au devenit uh, de așa natură încât putem accepta minciunile uh, așa numite albastre, minciuni pe care le acceptă un grup, astfel încât ele devin acceptabile. Asta nu face altceva decât să consolideze efectul de tip cameră eco sau efectele polarizării sau uh, consolidează și identitatea grupurilor în măsura în care uh, devii rezistent la fapte. Sunt studii care demonstrează, vă amintiți cele două imagini uh, cu inaugurarea lui Obama pe, într-o parte și a lui uh, Trump pe de altă parte și pot să vă spun că 60% uh, uh, dintre uh, cei care au urmărit imaginea și-au dat seama că uh, existau mai multe persoane care să fi participat la inaugurarea lui Trump. Însă uh, unii au gândit că, de fapt, existau uh, mai uh, mulți uh, participanți la inaugurarea lui Trump decât au fost la cea lui Obama în 2008. Deci, din această perspectivă, practic, putem înțelege că știrile false reprezintă un vehicul pentru a impune anumite informații sociopsihologice nefericite publicului, până la măsura în care incredibilul devine credibil. Mulțumesc pentru atenție! Vielen herzlichen Dank. Und... Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la domnul Marchiori. Aveți cuvântul, 20 minute. Uh, thank you for being here. Uh, search... Mulțumesc pentru prezența aici. Am să mă refer la motoarele de căutare și manipulare a adevărului. Sunt foarte multe lucruri de spus. Și dacă doriți să mă abordați, să mai discutăm și după conferință, vă stau la dispoziție am putea fi tentați să spunem că doar pe rețelele de socializare, Facebook și Twitter, se întâmplă manipularea informațiilor. Nu. Nu. Mai întâi de toate, trebuie să analizăm comportamentul utilizatorilor într-un mod complementar cu ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Motoarele de căutare și rețelele de socializare sunt lucruri diferite, funcționează pe canale diferite, dar interacționează între ele. Iată ce se întâmplă atunci când ești printre primele zece rezultate de căutare pe motoarele de căutare. Este foarte important uh, să existe o concurență pentru asta. Dacă nu ești printre, uh, dacă nu ești pe primul loc, între rezultatele căutărilor, jumătate dintre cei care caută nu vor afla niciodată de, exența, de existența ta și de regulă nu or să mai caute a doua oară. Apoi, primele trei rezultate ale căutărilor primesc trei sferturi aproximativ din uh, rezultatele, dintre utilizatori, dintre cei care caută. Deci dacă nu ești printre primii trei, trei sferturi dintre oameni nu vor afla niciodată că existi pur și simplu, asta este înfricoșător, pur și simplu nu existi dacă nu ești printre primele rezultate de căutare de pe Google, primele 10 cel mult. Și nu e surprinzător faptul că aceste motoare de căutare interacționează strâns cu rețelele de socializare. Lucru care duce la o amplificare reciprocă a celor două. Am să vă prezint un exemplu foarte simplu de ecou dintr-o parte într-alta, care a avut loc acum vreo câțiva ani, la rezultatele, la, la căutarea unui uh, pictor celebru s-a obținut în realitate Uh, rezultatele, s-a obținut un, nu, îmi cer scuze, la, la căutarea numelui Lordului Byron pe internet s-a primit uh, ca rezultat pe Google uh, numele unui fotbalist. News. ok, Uh, another interesting thing to know. Mai este un element important și anume stratificarea temporală. Când vorbim despre știrile fal false, putem, putem să avem impresia că e vorba de știri recente. Nu, de fapt, fenomenul este mult mai amplu, e vorba de preluarea unei informații, distorsionarea sa, lucru care se întâmplă în mai multe mod modalități, de exemplu, ușor, ușor, în timp. Oamenilor nu le plac schimbările bruște, se tem de ele, îi fac să fie uh, reticenți, să fie suspicioși, dar dacă îi modifici ușor, ușor informațiile în timp, prin această stratificare temporală, se produc modificări ușoare, treptate, pe o durată lungă de timp și care pot da naștere la rândul lor la știri false. Apoi, un exemplu foarte simplu, dar foarte vizibil în același timp, este Wikipedia. Enciclopedia vremurilor noastre. Realitatea nu este chiar asta. Este o țintă primară. De regulă, atunci când uh, cauți ceva pe Google, rezultatul de pe Wikipedia este printre primele trei rezultate. Prin urmare, Wikipedia pare să aibă un fel de uh, control, să fie supusă unui fel de control social. O, un site serios. În realitate nu stau deloc lucrurile așa. Wikipedia este una dintre țintele uh, manipulării adevărului. Se pot modifica uh, datele istorice și în felul acesta se poate da naștere unor știri false. Uh, Știți poate fenomenul Necapedia, Negapedia, puteți să-l căutați, îl puteți găsi ușor pe internet. Este vorba de un site care ia fiecare pagină de pe Wikipedia și o analizează. Pentru că fiecare pagină de pe Wikipedia este rezultatul uh, a, a, uh, con, contribuțiilor unui număr foarte mare de cetățeni care își prezintă informațiile din perspectivele proprii. Deci nu e vorba de informații pure și obiective. Nu așa ceva găsim pe Wikipedia. Cel mai periculos lucru în legătură cu fenomenul acesta este că nu urmărește o traiectorie liniară o vreme este liniară, după care se ajunge la un uh, prag de la care se întâmplă dezastrul. Totul se transformă într-o avalanșă, într-o cascadă. Ei, în momentul în care se ajunge la punctul respectiv, e prea târziu ca să-i mai pui capăt. Nu-i nimeni vinovat, așa este structura socială a lumii noastre. Trăim într-o lume hiperconectată, ceea ce înseamnă că informațiile circulă extrem de repede. Așa lucrăm, așa stau lucrurile în zilele noastre. E foarte periculos lucrul acesta, motiv pentru care e extrem de important ca știrilor false să li se pună capăt înainte să ajungă la pragul acesta de avalanșă. Și se poate, în mod eficient, pentru că e destul de ușor să se contracareze în această primă etapă. Însă în momentul în care se ajunge la respectivul prag e prea târziu. Eu zic, că cel mai bine este să nu încerci să repari o explozie nucleară, ci să o previi. Și nu-i greu. Se poate folosi analiza uh, evolutivă, se pot folosi amplificatori de conținut, cum este Google, cum este Twitter. Și se poate folosi și asta este o chestiune fundamentală, raportul costuri-beneficii. Raportul cost-beneficii trebuie, e o problemă care trebuie abordată, fiindcă e împotriva noastră. Care ar fi soluțiile, așadar, care se aplică? Mai întâi să se prioritizeze siguranța conținutului. Din cauza raportului costuri-beneficii, amplificatorii de conținut nu doresc să așeze printre prioritățile lor știrile false, pentru că costurile sunt mai mari decât beneficiile. Greșit! Trebuie să schimbăm această atitudine și chiar să îi obligăm să procedeze astfel, pentru că este crucial ca informațiile false să fie oprite, sufocate în prima etapă, al minterii e prea târziu. Deci trebuie făcute presiuni în sensul acesta. A doua regulă, transparența. Amplificatorii de conținut sunt împărații acestei împărății a informațiilor. Asta e o prostie dacă stai și te gândești în detaliu. Or nouă, nouă ni se spune securitate prin obscuritate. Noi trebuie să ne apărăm pentru interesele noastre, proprii noștri algoritmi, algoritmi, propriile noastre reguli, dar și pentru interesul dumneavoastră. Nu cumva să ne fură oamenii răi secretele. Da, dar nu funcționează lucrul acesta și este incorrect. Form of transparency. Okay. Susp- uh... Eh, deci o transparență reală la nivelul societății, al cetățenilor, este ca informația să fie supusă controlului cetățenesc. Ce se întâmplă în cutia neagră? Poate rețeta secretă a unui, unui bucătar, a unui bucătar șef ajunge într-adevăr, să fie publică la, la îndemâna tuturor. Da, dar în același timp, asta înseamnă și că toată lumea știe sigur că acolo, în rețeta respectivă, nu se regăsește o travă. Putem vorbi și despre Coca-Cola în termenii ăștia. Dacă informația este publică, se poate verifica corectitudinea sa. Deci e nevoie de transparență și e nevoie de posibilitatea de a verifica în mod corect pentru a vedea ce se întâmplă, fiindcă hrana celui de-al treilea mileniu este informația. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Mulțumesc foarte mult pentru aceste, cred eu, prezentări foarte interesante. Mai Sper că reprezintă un bun punct de plecare în runda noastră de discuție. Dacă doriți și dacă sunteți de acord, am să dau cuvântul la început coordonatorilor noștri, după care celorlalți pe măsură ce se înscriu la cuvânt. Începem cu Sabine Ferhain. În primul rând, mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Cred că au fost destul de uh, lămuritoare pentru mulți dintre noi. Uh, Vorbim de libertatea de opinie, libertatea mediei în ceea ce privește media în general, dacă e vorba de presa scrisă, știu cine e în spate, știu cine a scris articolul, însă nu așa stau lucrurile întotdeauna cu internetul, mai ales pe platformele de socializare. Există adrese falsificate. De multe ori nici nu se dorește acest lucru. Iată, mă întreb ce putem face în acest sens. În al doilea rând, de multe ori ce văd pe internet uh, nu face decât să confirme părerile pe care le am deja. Văd uh, sau sunt expuse la acele, uh, acele știri, acele informații care nu fac decât să întărească părerea pe care o am deja. E tenden, tendința de a nu mai recunoaște realitatea. Mi se pare că primesc informație, informație pe care o consider reală pentru că nu face decât să confirme ce credeam deja, însă de fapt nu are niciun temei. Ce putem face în acest sens? Iar al treilea punct, motoarele de căutare, chiar uh, la final abordate în prezentare, care joacă un rol cât se poate de important cum se poate face o reglementare aici. Se poate, ar putea să fie obiectivul nostru ca Google uh, să filtreze oarecum informația. Deja face acest lucru, de altfel, cu ajutorul algoritmului său. Am încercat noi, ca Uniunea Europeană, să verificăm acest algoritm, să vedem dacă se produc distorsiuni pe piața, pe piața internă din distorsiunea concurenței din cauza acestui algoritm. De altfel, au existat și amenzi, amenzi aplicate uh, Google din această cauză. Cum pot reglementa așadar întreprinderile, cum pot reglementa bine și ce putem face dincolo de sensibilizare, de informare a consumatorilor, cum să îi facem să înțeleagă că nu tot ce se află pe internet e și adevărul, că poate fi de fapt o minciună. Silvia Costa. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru diversitatea abordării, având în vedere diferitele subiecte abordate și explicațiile pe care le-ați furnizat în ceea ce privește invitatul care s-a ocupat de motoarele de căutare și cum se poate crea punta de legătură cu rețelele de socializare. Poate am o întrebare naivă, însă subiectul se referă la rolul pe care putem juca și ca puteri politice în țările la nivel individual nu poți face nimic, e nevoie de un efort internațional. Putem cere din partea motorilor de căutare o anumită răspundere, respectarea anumitor reguli și o perspectivă practic în uh, algoritmii pe care îi folosesc pentru motoarele lor de căutare. Aș dori să știu de asemenea avem de-o parte posibilitatea de a întări gândirea critică și de a facilita deosebirea între diferitele tipuri de informație, care însă nu e de ajuns. Considerăm că acele platforme care nu doar găzduiesc, ci au și un rol activ, trebuie să își asume răspundere Pentru platformele de socializare situația e mult mai complexă. Există multe definiții uh, referitoare la știrile false. Trebuie să definim care sunt acele măsuri specifice în cadrul campaniilor de dezinformare. Dacă aveți în acest sens nu neapărat uh, o soluție, dar o idee care să poată duce la generarea unor anticorpi, un cod de conduită. Nu știu dacă din această măsură ne putem uh, pregăti în vreun fel. Aș dori să știu dacă există de asemenea un impact asupra democrației, asupra informației și cred că asistăm într-un fel și la o revenire în timp la o cultură practică a vrăjitoarelor. Asistăm la un impact dramatic, mai ales în țara mea, în ceea ce privește dezinformarea, cu mișcarea împotriva vaccinelor, mișcarea antivax, vaccinările au scăzut cu 30% în multe regiuni din Italia se răspândește informație științifică falsă, în mod intenționat, care nu este contrazisă de surse garantate. Sursa, subiectul sursei informațiilor este un subiect care mă interesează în mod deosebit. Nu știu voi ce ne puteți comunica în acest sens. Mulțumesc, Helga Trüppel. Cred că Trebuie să abordăm aceste monopoluri digitale, nu neapărat Google. Știu că Google de altfel are motoul să nu faci rău și cred că trebuie să le reamintim acest lucru. Trebuie să abordăm capitalismul digital, vorbim de un capitalism cultural digital uh, mulți oameni au vrut să reglementeze capitalismul și cred că trebuie să facem același lucru și cu capitalismul digital pentru a nu cădea în capcana unui naționalism precum cel promovat de Trump, Erdogan, Assad, Putin care în cele din urmă s-au tradus în uh, Brexit și alte fenomene asemănătoare. Aceste noi monopoluri digitale au uh, ramificații deosebit de ample. E un subiect intens dezbătut în Uniunea Europeană dacă ar trebui să avem o platformă digitală publică europeană care să fie reglementată într-un mod inteligent, nu să fie o platformă uh, națională, precum uh, platformele de radiodifuziune naționale, ci pur și simplu pentru a combate monopolul american privat. Care ar fi părerea dumneavoastră? Am citit în New York Times că până și în New York Times există americani care cer reglementarea politică a inteligenței artificiale și a noilor monopoluri pe care le percep ca fiind dăunătoare la adresa democrației. Cred că noile companii, drept Google și uh, Facebook, sunt noi giganți care trebuie supuși uh, unei noi reglementări Directiva privind comerțul electronic în Uniunea Europeană reglementa uh, situația în trecut, trebuie să facem o deosebire între actorii activi și activii uh, actorii pasivi. După cum știți de asemenea, Margarete Fastacher, uh, comisarul pentru concurență, a obligat Google și alți giganți precum Starbucks să plătească taxele în Uniunea Europeană uh, și să plătească o licență pentru folosirea în scop comercial a articolului, a articolelor. Același lucru se aplică și materialelor uh, cu un copyright cultural când sunt uh, încărcate pe anumite platforme. La nu trebuie, trebuie să aplicăm un sistem, uh, o metodologie la nivel european. Toate aceste companii trebuie să plătească impozite la nivel european. Nu avem nevoie de o filtrare generală, nu ar trebui să pericliteze drepturile omului, libertatea presei, dar dacă vreți însă să protejați democrația, avem nevoie de transparență în ceea ce privește algoritmii, avem uh, proiecte pilot în acest sens, avem nevoie de inițiative politice pentru că suntem legiuitori mândri europeni și trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Curte Malteze. Mulțumesc! un subiect foarte interesant, pentru că în, în aceste domenii uh, discursul politic este destul de moale. Nu e doar problema rețelelor de socializare. Acest fenomen al știrilor false a infectat chiar și presa tradițională, într-o oarecare măsură. și, și în uh, radio, la, la televizor, la radio și în presa scrisă în zilele noastre întâlnim fake news. Pentru că există din ce în ce mai puțin obiceiul de a verifica informațiile. Și aici e vorba și de informații științifice cu niște pagube uriașe de pe urma acestui lucru. Există o răspundere legală care ar trebui să revină jurnalistului tradițional, dar care în rețelele de socializare nu există. Și mai este ceva, există o cultură a publicului care este obișnuit încă cu informații de bună calitate, așa cum le-a primit de-a lungul vremii de la presa uh, tradițională. De exemplu, în Germania e obișnuit cu uh, uh, Die Zeitung, cu informațiile care vin de la această revistă, de la acest ziar. Dar cel mai important acum nu mai este calitatea informației și numărul de clicuri pe care îl primești atunci când publici informația. Prin urmare, ar trebui ca și publicul să fie educat, alfabetizat în ce privește noile media. Așa cum spunea și domnul profesor Marchiori, trebuie intervenit de la începutul acestui ciclu. Dacă nu se intervine de la începutul difuzării acestor știri false, ulterior e prea târziu și nu mai are niciun sens. Suntem în mare întârziere din acest punct de vedere. Să nu uităm că directiva privind comerțul electronic a Uniunii Europene e de acum 16 ani, adică din evul mediu. Deși rețelele de socializare s-au dezvoltat enorm din 2005 încoace, nu s-a adus niciun amendament acestei uh, directive. Apoi, există și uh, o responsabilitate teritorială pe platformele acestea. Mm, e adevărat, se vorbește de riscul de cenzură, dar trebuie găsit un echilibru, pentru că mm, e bine să nu avem cenzură, dar mm, nici să nu existe vestul sălbatic. Mulțumesc. Trecem la ceilalți membri două minute fiecare. Începem cu colega Jimenez Barbat. Mulțumesc. Eu am ajuns cu oarecare întârziere, însă am ajuns la timp să-l aud pe domnul Marchiori vorbind de ceea ce am înțeles eu bine că spunea minciuni albastre, blue lies. A, nu, dumneavoastră ați fost. Mi s-a părut foarte interesant. Mi s-a părut un lucru foarte interesant. Mi s-a părut foarte interesant, pentru că în Catalonia s-a purtat o campanie în favoarea separatismului, care erau, uh, care erau false, informațiile au fost, uh, după aceea s-a dovedit că erau false, însă nimeni uh, nu a luat în calcul acest lucru pentru că nu făcea decât să răspundească ideile pe care le aveau ei. Aș dori să extindeți un pic, să amplificați, să aprofundați acest uh, fenomen, pentru că îmi reamintește foarte mult de ce s-a întâmplat la mine acasă. Iva, l-domanda li niște inamele. Ina, hija min għandhom allura jkunu l guardiani tal-verità. Întrebarea este cine ar trebui să apere adevărul. E, întrebarea aceasta o adresez pentru că fenomenul știrilor false nu poate fi um, considerat ca un fenomen în sine, ci trebuie privit într-un context mai larg. Atunci când vorbim despre autorități de reglementare, la ce vă referiți? Aș dori să mă refer la Peter Auburn, un, actor, un um, scriitor britanic care a explicat într-o carte cum anume gândește uh, Trump. A scris și alte cărți și alte rapoarte. Și de ce mă refer la asta? Pentru că în uh, multe campanii electorale, sistemele de algoritmi la care s-a referit și uh, Hendrix sunt folosite în acest uh, context. Există și o cerere de schimbare a serviciilor publice, de schimbare ale difuzorilor publici. Acelea trebuie să difuzeze informație corectă, adevărată, publicului larg. Ce ar trebui să facem și în acest uh, domeniu? Și apoi, în întrebare, cum putem uh, lega ceea ce se uh, întâmplă cu știrile false de ceea ce se întâmplă pe plan internațional cu manipularea? Există așadar acuzații acum că Rusia uh, s-ar fi amestecat în campania pentru Brexit sau în uh, campania electorală din uh, Statele Unite sau chiar și în alte campanii electorale. Așadar, există profiluri false. Întrebarea mea este, deci, în cine putem avea încredere că poate să reglementeze și să apere adevărul și informația corectă pentru toată lumea? Mulțumesc foarte mult, colega Șoidrova. Děkuji, eh, děkuji za ty prezentace velmi zajímavé. Mulțumesc foarte mult eh, pentru aceste prezentări foarte import, eh, interesante. Aș vrea să plec la întrebările adresate legate de posibilitatea de a gestiona această situație. În revizuirea directivei cu privire la audiovizual, Parlamentul cere ca anumite tipuri de conținut să fie uh, eliminate. Adică cei care um, gestionează anumite platforme să elimine anumite uh, discursuri care incită la ură, radicalizare sau uh, terorism. Acest lucru este foarte clar. Însă, este adevărat că ne confruntăm cu critici cum că asta ar fi uh, cenzură. Uh, Cred însă că putem gestiona uh, aceste critici. Însă întrebarea mea este uh, următoarea. Cred că ar trebui să cerem oricui care publică o știre ca autorul acestor uh, știri să poată fi ușor verificat. Știu că sunt anumite știri uh, pe aici pe acolo despre mine care poate m-ar incomoda, însă dacă nu există vreun autor, nimeni nu poate fi tras la răspundere. Or, eu cred că acesta este riscul democrației. Avem uh, libertate, dar nu avem și răspundere. Deci, da, haideți să avem libertate, însă toată lumea să fie responsabilă pentru ceea ce scrie. Și de aici urmează și o întrebare, în mod logic, și anume, dacă conținutul anonim n-ar trebui uh, uh, eliminat. Pentru că dacă este publicat, atunci noi nu putem verifica cine uh, transmite semnale, ce semnale anume și atunci toată lumea poate să publice orice fără pic de răspundere. Ori eu cred că aici este problema. Mulțumesc și la sfârșit pentru a încheia această primă rundă, domnul Gramaticaș. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε. bine, subiectul este unul foarte important și sunt foarte încântat, doamnă președinte, de faptul că această reuniune evoluează într-o manieră perfectă. Aș dori să fac câteva comentarii. Primul. Publicăm că um, uităm că aceste știri false nu sunt un fenomen uh, nou, uh, că sunt vechi uh, decât lumea. Iar ceea ce e nou e că asistăm la o abundență de astfel de știri false și că um, de acum înainte este foarte greu să verificăm vericitatea, autenticitatea um, știrilor. În Statele Unite s-a organizat o emisiune în care s-a vorbit despre invazia extraterestră în Statele Unite. Oare aceasta este o știre falsă sau nu? Pentru că a cauzat foarte multe angoase. Apoi, uh, o a doua observație. Uh, am auzit definițiile pe care le-ați dat pentru fake news și uh, clasificarea acestor tipuri de știri. Eu aș dori să procedăm uh, uh, diferit, să vedem dacă toate știrile pot fi verificate sau nu. Să zicem, uh, dacă citim uh, uh, pe Google că mm, există uh, un măr care va călători singur în spațiu, e clar că înțelegem cu toți aceasta este o minciună, nu poate fi adevărat. Însă dacă avem Uh, alte știri care vorbesc despre anumite uh, descoperiri științifice din America, atunci e clar că trebuie să ai anumite mm, competențe științifice sau tehnologice ca să înțelegi uh, știrea. Aceste știri sunt însă foarte la modă. Apoi sunt știri uh, cu conotație sexuală care vizează anumite comportamente care nu sunt uh, verificabile. Deci, cred că ar trebui să găsim uh, o definiție în conformitate cu mijloacele prin care putem verifica știrile că sunt ele false sau nu. Prin urmare, putem descrie fenomenul într-o manieră foarte corectă, procedând astfel, uneori chiar foarte bine, Însă care sunt uh, soluțiile? O soluție ar putea fi foarte clară și anume o mai bună educație. Însă știți, uh, noi în Comisia noastră pentru Cultură vorbim uh, adesea foarte cu foarte mare ușurință, însă până la urmă această mai bună educație oare nu cumva este și ea o știre falsă? Mulțumesc! Aș uh, dori, înainte să uit, uh, să salut prezența în sala unui grup de uh, vizitatori. Ei sunt stagiari la Direcția Generală pentru Traduceri și am dorit, deci, să le urăm bun venit alături de noi astăzi. Sperăm că ați reușit să aflați deja multe lucruri. Acum dăm cuvântul Comisiei pentru două minute și apoi uh, revenim la experții noștri. Vă rugăm! Mulțumesc, doamnă președinte, că ne-ați uh, invitat să luăm și noi cuvântul pe scurt în această dezbatere foarte interesantă. Într-adevăr, uh, ideile care reies din diversele intervenții, atât din partea experților cât și din partea eurodeputaților, sunt uh, foarte interesante și sunt importante pentru comisie. Comisia trebuie să le ia în calcul, mai ales uh, acum că doamna comisar Gabriel uh, a anunțat o inițiativă pentru a aborda problema știrilor false. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută. Dânsa a anunțat lansarea unor consultări publice care vor dura până la începutul lui februarie. Aceste consultări sunt deschise acum pentru toată lumea. Oricine își poate da uh, cu uh, părerea iar procesul rămâne deschis până în februarie. De asemenea, dânsa anunțat și crearea unui grup de înalt nivel care va reflecta într-o manieră proporționată diversele componente care fac parte uh, din această problemă și parte, uh, sunt și parte a uh, soluției la acest fenomen. Deci este un grup de înalt nivel care ar trebui să reprezente într-o manieră echilibrată activitatea platformelor, ale mass mediei, ale mediului științific, ale lumii jurnalistice și ale organizației societății civile care au clar un rol important de jucat aici. Deci, deocamdată, ascultăm, vrem să înțelegem mai bine cum eh, dă contur acest fenomen eh, într-o manieră negativă opiniei publice și trebuie să înțelegem și eh, gravitatea acestui fenomen care e clar un aspect luat în calcul în toate dezbaterile. Pur și simplu se sublinează nevoia unor acțiuni prompte. Anumite idei, anumite obiective sunt foarte clare în mintea comisarilor noștri, de exemplu transpa transparența, vizibilitatea conținutului uh, uh, publicat, uh, folosirea algoritmilor, modul în care conținutul este prezentat în mediul online și așa mai departe. Firește și transparența este foarte importantă, mai ales în ceea ce privește fluxurile financiare care susțin um, Uh, diseminarea acestor informații. Și mă opresc aici pentru că n-am avut decât două minute la dispoziție. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Firește, acest eveniment este util pentru Parlament, dar uh, credem noi că și Comisia poate învăța multe de pe urma lui. Aș dori acum să revin la experții noștri nu toți trebuie să răspundă la toate întrebările adresate. Eventual ar trebui să le aleagă pe cele la care ar dori să uh, răspundă. Așadar, uh, le dăm cuvântul uh, fiecăruia pentru 2-3 minute. Deci, uh, vă rugăm să fiți succinți și să vă concentrați pe aspectele pe care doriți să le abordați. Cine ar dori să înceapă? Păcat că s-au adresat atât de multe întrebări și avem atât de puțin timp la dispoziție. Da, e clar că s-au făcut aici niște observații foarte serioase și foarte importante. Putem deja să rezumăm totul la două cuvinte, cred eu. e ceva ce am învățat de la copii, care le țin câteodată uh, discursul. Copiii sunt publicul cel mai uh, uh, interesant pe care îl poți uh, avea, pentru că ei mereu întreabă de ce sau de ce nu, ceea ce poate să sperie vorbitorul. Ei nu iau nimic uh, de-a gata. Însă trăim într-o uh, societate stratificată, unde există anumită inerție și haideți să vedem ce înseamnă concret asta. Dacă ne gândim puțin la algoritmi, la propagarea știrilor uh, false, la știrile virale. Totul uh, uh, pare fără soluție. Până la urmă, e internetul, așa funcționează internetul. Nu. Internetul nu funcționează așa. Noi îl facem să funcționeze așa. Dar am putea schimba lucrurile. E simplu, nu? putem inhiba propagarea virală a, a știrilor. E foarte uș- ușor de făcut. Asta nu înseamnă însă să cenzurăm, pentru că odată ce cenzurări cenzurezi, ștergi ceva și uh, intri într-un uh, teritoriu nemarcat. Însă amplificarea e ceva diferit. Uh, pot să amplific niște lucruri în care am încredere, nu amplific lucruri uh, în care nu am încredere. Asta nu are nimic de a face cu cenzura. Modul în care funcționează internetul acum este următorul. Toată lumea se simte liberă să amplifice orice, dar asta nu este libertate, este prostie. Pentru că internetul nu s-a născut pentru uh, astfel de situații. Inițial, uh, ne putem întreba de ce au apărut atât de multe probleme de securitate, hackeri pe internet și așa mai departe. De ce? Pentru că inițial internetul a fost gândit pentru un mediu foarte sigur, un mediu militar, după care s-a răspândit uh, la publicul uh, larg, uh, regulile s-au schimbat, iar acum noi schimbăm internetul, protocoalele, pentru că acesta se devină mai sigur. Cred că ar fi simplu să gândim așa, că internetul a început ca fiind ceva foarte simplu, cu foarte puțină lume care a avea acces la informații. Iar acum toată lumea are acces la internet și avem aceste probleme. Prin urmare, soluția este, haideți să schimbăm uh, modelul. Nu să cenzurăm, ci să prevenim amplificarea, pentru că trebuie să stopăm uh, amplificarea. Nu trebuie doar să ștergem lucruri pe aici pe acolo și să cădem în, camca- în capcana cenzurii. So I have about two minutes to answer very important question from the Am să încerc să răspund la trei dintre întrebări. Dacă are gust de presă și miros de presă, probabil că e presă. Există standarde și pentru uh, rețelele de socializare, nu doar la marile publicații. Deci, atunci când vorbim despre libertatea presei, am putea vorbi de o încălcare a libertății presei dacă ar fi imposibil să publici ceva pe Facebook sau pe alte rețele. Deci libertatea există. Dacă eu aș fi Uniunea Europeană, m-aș duce la OCDE și la ONU și la Forumul Economic Internațional și aș spune, domnule, așa cum este o problemă schimbări, o problemă o reprezintă schimbările climatice, și internetul a devenit o problemă. E vorba practic de o uriașă agenție de știri. Asta înseamnă rețelele de socializare. Sunt două miliarde de jurnaliști. Problema trebuie rezolvată. Între dumneavoastră și ONG-uri aveți, eh, res- aveți resurse, aveți instrumente, puteți să le folosiți. Și chiar dacă sunteți liberali, tot trebuie reglementată piața, pentru că e o piață ineficientă. Regulate. It's going to be a very, very uneven market. Deci ce facem între, între presa liberă și niște desperados uh, Uh, fără nicio lege, trebuie găsite niște standarde și niște bune practici ale jurnalismului, cu criterii clare. Și dacă tot am ajuns aici, dacă aș fi eu în locul dumneavoastră și tot vorbiți despre checks and balances și despre veridicitatea informațiilor, citiți uh, ce a publicat uh, Asociația Americană uh, Uh, de jurnalism, cu principiile care sunt menționate în uh, statutul acesteia. Foarte bună lectură! Lăsați restul la latitudinea oamenilor de știință, puneți-i să lucreze și dumneavoastră ocupați-vă de partea politică. Și acum, psihologia socială Acum <laughs> este, nu mai vorbim de psihologie socială obișnuită, ci de psihologie socială pe steroizi. Fenomenele acestea legate de psihologia socială care, de exemplu, arată că mai degrabă îți schimbi convingerile decât comportamentul, creează, de fapt, toată dinamica aceasta. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș cheltui bani pe studii serioase de psihologie socială. Și poate dați-ne și nouă niște bani să ne ocupăm de studii din astea. Noi, celor de aici, din panel. Și în fine, de când există omenirea, există știri false. Asta nu e nou, dar criteriile de, de proliferare sunt acum uriașe, la un nivel la care n-am mai asistat niciodată până acum. Vreau să mai repet o singură observație. Ideea că Facebook, Google, Twitter sunt platforme libere în care toată lumea poate să spună ce vrea, nu-i deloc adevărată. Trebuie să le spuneți gestionarilor acestor platforme online că sunt practic uh, redactorii șefi ai unor uriașe platforme de informații. Mulțumesc foarte mult, spune doamnă președinte, și acum îi dau cuvântul ultimului vorbitor, dar nu celui din urmă. Cu microfon. Mulțumesc. M-aș referi la problema aceasta împărțită în două. Prima se referă strict la informații, a doua se referă la aspectele geopolitice. Proliferarea informațiilor la care se referau colegii mei vizează prima parte. Asta se poate rezolva într-o oarecare măsură. Îngrijorarea mea se referă la a doua parte. Știrile false, internetul, atunci când sunt motivate politic, atunci când există mari puteri în spatele lor care le susțin și investesc în ele, atunci vor fi finanțate site-uri noi, vor găsi factori de influență, oameni importanți de influență care vor transmite mai departe aceste știri false. În Bulgaria asist în fiecare zi la modalități noi de diseminare a știrilor false. Aceasta a doua problemă mie mi se pare că e mai greu de rezolvat și nu sunt optimist deloc. pentru că practic se opune identitatea politică, religioasă, socială și de altă, etnică și de altă natură adevărului. Și atunci e foarte greu să-i pui pe oameni să lupte împotriva propriilor lor identități. Și aici cred că ar trebui să schimbăm ceva. Uh, politics at universities 20 years ago I uh, uh, begin... Trebuie schimbat ceva la nivelul uh, mediului universitar, de exemplu, în școli. Trebuie văzut cum pot fi folosite știrile pentru binele public și cum poate fi forumul public, piața publică folosită pentru știri. Multă lume este interesată, din câte știu eu, de politica informală. Dar politica informală este o sferă mult mai amplă care vizează proceduri, aspecte instituționale și tot ce vizează organizarea juridică a politicii. Fake news însă se folosește de orice instrument îi stă la îndemână. Poți obține excelență în jurnalism pe aici pe acolo, dar nu peste tot în Europa. Important este să înveți pe oameni nu care este cea mai bună practică jurnalistică, ci cum să interpretezi informația în mod corect pentru a reflecta cu adevărat scopul inițial al respectivei informații. Suntem abia la începutul acestui proces. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această primă rundă foarte interesantă, informativă și dinamică, aș spune, Trecem acum la cea de-a doua rundă, iar aici avem uh, oaspeți care vin de departe. Ui, urez bun venit lui Constantinos Daskalakis, profesor la MIT în Boston, care ne va spune despre posibilitățile științifice tehnice care există sau poate nu, pentru a putea interacționa cu, face, cu știrile false și, de asemenea, îi urez bun venit singurei femei din rândul invitaților noștri, Caroline Schwarz, care lucrează la Centrul Corectiv din Berlin, care se ocupă de descoperirea, identificarea știrilor false și care ne poate da câteva exemple din propria experiență, în primul rând cât de des apar aceste știri și ce putem face când ne dăm seama că o anumită bucată de informație e știre falsă. Îi dau înainte de toate cuvântul domnului Dascalakis pentru 10 minute, după care doamnei Schwarz. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua din nou. Bună ziua tuturor. Dacă îmi puteți da mie telecomanda. All right. So, uh, so fake news is a really interesting topic and uh, Subiectul este foarte interesant interesant, cu atât mai mult cu cât nu există până în prezent o definiție clară a conceptului de fake news, știri false. Prin urmare, E greu să propui o definiție fără a intra în detalii filosofice, ce înseamnă o, un fapt, o dată, o informație și așa mai departe. Până acum am putea spune că fake news înseamnă reprezentarea, oglindirea incorrectă, în mod intenționat, a ceva care s-a întâmplat. Așa cum vedeți pe ecran, în partea stângă a ecranului. Sau mai poate însemna o informație inventată. În scopul pur de a obține audiența. Fake news a existat și în trecut, nu nimic nou, Însă aspectul central al dis discuției noastre de astăzi îl reprezintă cealaltă componentă a știrilor false și anume răspândirea acestora. Definiția știrilor false ar trebui să cuprindă și modalitatea lor de răspândire și promovarea orchestrată a articolelor cu pricina, într-un mod care să creeze impresia că promovarea se face de oameni reali și nu este o campanie uh, activă de promovare a acestor știri false. Pare să fie un fenomen spontan, câtă vreme de fapt e un fenomen orchestrat și organizat. Inclusiv prin intermediul interven, inteligenței artificiale și aș dori să mă refer și la câteva abordări tehnice legate de detectarea și chiar combaterea știrilor false. boții sociali și falsele conturi de Facebook ajută la oaltă la transmiterea acestor informații false. Există adevărate ferme de clicuri care uh, duc la răspândirea de informații, la șeruirea lor, la retweetarea lor și așa mai departe. E vorba practic de programe de, uh, soft, de softuri care par să fie oameni reali, conturi reale. Implicarea acestor bot sociali replică modul în care platformele de socializare transmit mai departe informațiile respective, făcându-le să pară legitime, și meritoase spre a fi promovate mai departe. De regulă, boții sociali apar undeva în, nu în centrul rețelei sociale, ci undeva pe la periferia acesteia. Ele sunt legate de utilizatori reali și legitimi, deși e destul de greu pentru aceste uh, conturi false să posteze sau să pară că sunt, dacă te uiți cu atenție, oameni reali. Totuși există și softuri inteligente care uh, copiază genul acesta de comportament social și dacă vrei să investești, poți să cumperi astfel de boți. Cu un preț mare poți chiar să pui mâna pe uh, o, poți chiar să determini o celebritate din viața reală să se implice într-o relație cu, fal, cu contul tău fals de pe internet și să interacționeze cu conținutul pe care tu îl postezi și atunci conținutul capătă legitimitate și pare real. Sigur, nu toate nu toate mm, celebritățile fac lucrul acesta, dar există unele care se lasă plătite pe internetul uh, din umbră în acest scop. Iată, aveți pe ecran un grafic în care vă ilustrează cam cum se răspândesc aceste știri false. Să zicem că o știre falsă intră dintr-un, din, de la periferia internetului undeva pe o platformă socială. Odată ce își atinge uh, audiența țintă, creează Uh, stimulează prin conținutul său provocator fenomenul de șeruire, de retuitare și așa mai departe. Deci se bucură de multe clicuri, de multă atenție. Și această atenție, desigur că stimulează ceea ce este perceput ulterior pe platformă ca fiind conținut bun ceea ce dă mai multă legitimitate informației, duce la și mai multe vizualizări, la și mai multe la interacțiuni cu ea și amplifică ecoul știrii duce și la multe venituri din advertising, din publicitate, lucru care de-al minter și stimulează fenomenul acesta al știrilor false, în bună măsură, și aici conținutul poate fi legat de instigare la proteste, de ideologie politică și așa mai departe. Asta ar fi partea socială sau politică a a modului în care funcționează aceste știri false. Cum pot fi ele depistate? Depistarea știrilor false nu-i deloc o sarcină ușoară, nici pentru cei care verifică tendințele evoluției omenirii și faptele concrete, dar vom discuta despre asta ceva mai încolo. Nu e, fe, nu e fezabil din punct de vedere tehnic să se identifice în prezent uh, știrile false. Deci nu există o 100% corectitudine în stabilirea tehnică a acestui lucru. Trebuie doar să se verifice sursa, și sursa nu e întotdeauna evidentă, precum și istoricul articolului, modul în care a fost el redactat, de asemenea, trebuie verificat istoricul de răspândire a informației, prezența conținutului provocator, uh, numărul de clicuri pe titlu, conținutul propriu-zis al articolului, dar și legăturile sale cu celelalte articole pe aceeași temă care au fost publicate de surse fiabile. Acum și asta, ce e aia sursă fiabilă, nici asta nu e foarte clar. Sunt acoperite mai multe, sunt vizate mai multe domenii, prelucrarea lingvistică, neuroștiință mm, mm, și alte domenii aferente, Detectarea știrilor false însă nu se poate face uh, cu acuratețe de 100% în baza tehnologiilor existente. Există însă tehnologie care ajută la, utilizarea, la analizarea unui articol față de Uh, analizându-se conținutul față de titlu. Se analizează sintaxa, gramatica, se vede dacă există uh, limbaj inflamator și așa mai departe. Deci se poate face genul acesta de analiza conținutului articolului, ceea ce, duce la, ceea ce ajută la detectarea știrilor false. Tehnologia este foarte importantă, după cum spuneam, ce face dintr-o știre o știre falsă. Uh, Păi nu doar conținutul său, ci și proces, procesul de răspândire a acesteia, care este numai puțin important. Prin urmare, există algoritmi care ajută la înțelegerea tiparelor de um, interacțiune a boților sociali, dacă ne uităm ce se întâmplă cu aceștia pe rețelele sociale constatăm, dacă analizăm lucrurile, că există genul acesta de algoritmi care ajută la înțelegerea unor eventuale și depistarea unor eventuale tipare de implicare a um, conturilor false. Cum să detectăm uh, știrile false în baza tehnologiei existente? Prin atacarea atacarea și, și răspândirea, atacarea răspândirii știrilor false trebuie să presupună o modificare a tehnologiei care să uh, facă în așa fel încât să împiedice răspândirea acestui tip de știri. Măsurile de uh, stopare a răspândirii știrilor false trebuie să se lege strâns de oprirea profitabilităților, pentru că știrile false fac bani. Google, de exemplu, a trecut pe o listă neagră listuri, uh, site-urile abuzive care profită de, de, de publicitatea de pe platforme, s au creat, creat modificări ale motoarelor de căutare pentru a împiedica conținutul respectiv să aibă un, uh, să fie marcat uh, printre primele rezultate ale căutărilor. Deci, pentru a detecta știrile false, trebuie, într-o primă etapă, folosiți oamenii pentru a uh, marca aceste știri false. Nu e ușor, pentru că și asta trebuie făcut în mod inteligent și cu robustețe, pentru a împiedica utilizatorii să pur și simplu să marcheze uh, conținutul cu care nu sunt ei de acord, care nu le place. Uh, Putem să ne inspirăm din uh, modelul Wikipedia pentru punerea în aplicare a unei astfel de funcționalități. Simpla marcare a unui articol ca fiind controversat, așa cum se întâmplă în cazul site-ului Wikipedia, face mult pentru a împiedica cititorul articolului să ia de bun uh, uh, fără niciun grăunță de grăuntă de sare conținutul articolului respectiv. Apoi, în ce privește fiabilitatea surselor, există mecanisme de separare a surselor uh, fiabile de cele nefiabile. Numai că deseori aici este vorba și de cine stabilește lucrul acesta și de apartenența politică. De exemplu, în Statele Unite, New York Times este considerat o sursă nefiabilă de către republicani iar Fox News este considerată o sursă foarte nefiabilă de către democrați. Dar dincolo de toate aceste judecăți părtinitoare, Există tipare cu o prezență destul de persistentă și surse care, în baza unui astfel de raționament, pot fi identificate ca fiind fiabile sau nefiabile. Există și, și știri false care au un ciclu foarte rapid de producție și atunci e ușor să fie marcate. Cum adică o știre care ieri era valabilă, azi nu mai e valabilă, e ușor de marcat, e ușor de identificat. se poate stabili un fel de rating de credibilitate pentru uh, sursa știrilor, așa cum se întâmplă în cazul uh, site-ului Yelp. Deci, cumva se poate găsi o modalitate de măsurare a fiabilității unei surse. Dincolo de orice discuție tehnologică și de modalitățile tehnologice de identificare și stopare a fenomenului, se mai poate folosi o resursă, și anume educația. Educarea cetățenilor, pentru că știrile acestea false exploatează lipsa de alfabetizare a oamenilor care nu știu să discearnă între informațiile la care au acces pe internet. Dincolo de aspectele ideologice, multă lume ar fi mai reticentă să primească informația dacă ar ști că de fapt ea vine dintr-o sursă controversată. De asemenea, este important să Uh, împiedici utilizarea comercială a acestor știri false. Suntem într-o epocă în care este greu pentru cetățeni să țină pasul cu progresul tehnologiei. și să mențină ritmul producției și răspândirii circulației informațiilor. technologies can be manipulated And that would, you know... Toate aceste eforturi ar ajuta mult la reducerea acestei probleme. Sigur că transparența contează foarte mult. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt zwar gelernt. Mulțumesc. Am învățat că mijloacele tehnice ne pot ajuta în mod evident să identificăm știrile false, însă totuși fără oameni chiar nu ne descurcăm și cu siguranță doamna Schwarz ne va spune ceva în acest sens. Mulțumesc pentru, pentru, prezent, pentru invitație. Um, eu uh, mi-am uitat la prezentarea Ehtieț, acum pe bune. Uh, Mm, eu vin din partea corectivă, inițiativă înființată în 2014 și ne ocupăm de monitorizarea știrilor false din 2017, luna aprilie, destul de recent, așadar suntem patru oameni și ce facem în cele din urmă? Folosim diferite instrumente de monitorizare, monitorizăm conținuturile mm, plasate pe platformele de socializare, le evaluăm, folosim și instrumente de marketing pe care le-am um, adaptat la obiectivele noastre de jurnalism. Putem contrazice atât declarațiile false ale politicienilor, cât și ale altor actori ale altor actori care răspândesc diferite conținuturi pe platformele de socializare. Corectiv este singurul partener uh, de cooperare al Facebook în Germania. Cu alte cuvinte, noi primim tot ce se publică pe Facebook, sunt articole, de pildă, care se publică. Vă pot da un scurt exemplu despre cum stau lucrurile în Germania. Pot uh, exista articole și problema tuturor echipelor de verificare a informațiilor care cooperează cu Facebook este că nu există transparență. Nu știm uh, câte conținuturi se marchează, nu știm, de fapt, ce s-a etichetat, dacă ceva s-a etichetat și noi suntem singurul partener în Germania, de fapt e nevoie de doi pentru a marca de fapt ceva. V-am prezentat aici un diap diapozitiv înainte de alegerile pentru Parlament. Ne-am intensificat activitatea, am cooperat cu mulți studenți care s-au pregătit timp de o săptămână și care au învățat despre instrumentele noastre de verificare a informației, după care timp de trei săptămâni am publicat un newsletter pe care l am trimis atât persoanelor fizice cât și diferitelor entități interesate. În fiecare zi ne-am publicat uh, verificările efectuate și le-am trimis și altor colegi din uh, branșă pentru a putea comunica aceste rezultate. Am publicat 77 de articole în acest timp, 46 au fost situații pur și simplu de verificare a informațiilor, uh, informații pe care noi le-am contrazis, iar celelalte 31 au fost analize în interviuri la nivelul meta, mai degrabă, în ceea ce privește, de pildă, uh, stabilirea unor micro-obiective, acel micro-targeting, ce am constatat că e destul de ușor uh, să le arăți multor oameni într-un timp destul de scurt cum funcționează toate aceste instrumente, cum funcționează uh, mecanismul de verificare al informației. Am, putea, am putut în acest fel crea o echipă destul de amplă și am descoperit că e bine să ai multe instrumente, însă cel mai bine să folosești doar câteva dintre ele pentru că, uh, în caz contrar, e destul de greu să păstrezi o perspectivă de ansamblu. Și am învățat de asemenea cât de importantă e comunitatea noi, ehm, urmărind uh, platformele de socializare, totuși nu am reușit să vedem tot ce se întâmplă pe aceste platforme, ci am beneficiat de sprijinul unor uh, grupuri care comunică pe Facebook, care ne-au comunicat uh, informații utile dacă nu, am fi, dacă nu ni s-ar fi atras atenția asupra anumitor elemente publicate din partea unor uh, platforme ale unor cetățeni implicați, nu am fi reușit să găsim acea informație. Vă spuneam, comunicam prin intermediul newsletterului, dar și prin uh, platformele de socializare. Sperăm să creăm un efect de multiplicare, să găsim parteneri media, altfel nu se poate. Poate Uh, și Facebook ne dă o mână de ajutor la ora actuală. Articolele noastre nu sunt publicate, nu sunt răspândite pe Facebook. Am uh, identificat că subiectele răspândite vizează în primul rând uh, politica de migrație și integrare. Nu din perspectiva de verificare a informațiilor, nu se acordă suficient interes uh, și atenție, după părerea mea, aspectelor ce țin de sănătate și acolo este important să se verifice informațiile, să se contrazică în mod sistematic informațiile publicate. Majoritatea informațiilor, uh, conținuturilor și știrilor false se răspândesc prin Facebook în uh, contexte de breaking news, de știri de ultimă oră și Twitter de asemenea este foarte important de multe ori acești uh, roboți sociali joacă un rol important în uh, amplificarea răspândirii informației, dar există jurnaliști, de pildă, foarte mulți uh, în Germania care folosesc Twitter dacă există imagini ale unor persoane dispărute se răspândesc foarte repede pe Twitter. marele val de știri false a început în Germania încă înainte de inițierea dezbaterii, iar conceptul este strâns legat de așa numita criza refugiaților în 2015, vara anului 2015, când au venit foarte mulți refugiați în Germania, s-au răspândit foarte multe știri false despre aceștia și cred că reacția din partea mijloacelor media a venit foarte târziu și o reacție din partea politicienilor de asemenea. Din punct de vedere metodologic, avem puține pagini uh, de știri false, pagini pe care doar se răspundesc doar știri false. Există pagini de știri alternative unde se răspundesc din când în când știrile false, dar care abordează și alte subiecte sau care uh, comunică într-un mod destul de selectiv. Avem foarte multe imagini, uh, filmulețe care sunt scoase din context absolut. Înainte de alegeri, de pildă, circula un filmuleț, un grup de 20 de persoane care se aflau la, într-o stație de autobuz în Leipzig și care uh, ar fi un exemplu pentru islamizarea Germaniei. Era vorba de persoane, 20 de persoane care purteau uh, văl și noi am făcut uh, o cercetare și ne-am, am aflat că era vorba de 20 de creștini din Eritrea, nu de musulmani. Însă e o imagine care a fost uh, trimisă și retrimisă de mii de ori. Uh, sunt uh, citate ale unor politicieni care uh, sunt răspândite, documente fotografiate și uh, încărcate apoi pe internet. Ce ne lipsește sau ce ne-ar ajuta foarte mult în practică ar fi mai multă transparență, e un element cheie pentru noi ca persoane care verifică informația să cerem ca platformele să comunice mai multe date referitor la câte informații, de câte ori s-au răspândit, câți oameni au fost atinși de respectiva informație, câți au fost confruntați cu știrea falsă inițială. Și e nevoie de sprijin din partea autorităților, acestea trebuie să reacționeze mult mai repede. De pildă, când poliția sau alte autorități sunt vizate, E foarte greu să primim o declarație, dacă nu vrei să aștepți trei zile. E foarte greu pentru că atunci înregistrăm, uh, atunci deja după trei zile a trecut acel vârf al informațiilor false, iar după trei zile nu mai putem face nimic. Practic arată că cât de repede vine o declarație care să dezmintă uh, cele precizate în știrile false, cu atât mai bine. De asemenea, important în acest context, după părerea mea, e că um, e să privim contextul specific. Există deosebiri um, la nivel regional. În Germania există anumite grupuri uh, care în timpul alegerilor, de pildă, nu au fost recunoscute de jurnaliști, au fost plasate în contexte complet greșite. E important ca aceste informații să fie cunoscute de jurnaliști și să identifice de asemenea că există contexte specifice în toate țările. De asemenea, ne am avea nevoie de o privire, de a arunca o privire în WhatsApp, în comunitățile închise, așadar, și nu avem niciun acces în ceea ce privește știrile false, Eh, referitoare la Turcia și Rusia care circulă în Germania și sunt destul de multe. Păi, m-aș opri aici. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru acest, eh, această prezentare foarte practică, această introducere foarte practică în activitatea celor care verifică informația. care joacă, mai ales în ziua de astăzi, un rol deosebit de important. Știu că mulți jurnaliști fac această, realizează această sarcină, dar știu că este una deosebit de importantă. Mă întreb ori, vorbim despre aceste camere de ecou care firește amplifică știrile false și circulă, funcționează un pic după sistemul uh, mi se arată știrile pe care oricum le cred deja. Întrebarea cum intri în aceste camere de eco pentru a arăta aceste camere de rezonanță pentru a putea ataca direct la rădăcină știrile false. Ar fi obiectivul nostru direct să pătrunem în aceste camere de rezonanță. Și e, cred că practic partea cea mai grea. E doar o idee care mi-a trecut acum uh, prin cap. Continuăm. După procedura deja cunoscută, începem cu coordonatorii, dacă doriți, după care avem timp și pentru intervenții ulterioare. Privesc în direcția lui Sabine, dorește cuvântul? Am o întrebare succintă. Dacă sunteți singurul partener uh, Facebook în Germania și spuneți că aveți patru oameni, patru angajați. Da, tocmai vreau să spun. Mă întreb, cum reușiți? E fezabil? Și cât de eficient e un asemenea control? Dacă știm că de altfel că și Facebook face foarte multe uh, împotrivă, ne dăm seama că nu e atât de mult sau poate aveți instrumente tehnice care vă ajută. Spuneți că poate reușiți să descoperiți doar o mică proporție, dar sunt și alte criterii relevante, criterii de pildă protecția minorilor, care nu, nici măcar nu intră aici. Mulțumesc, Silvia. E molto queste... Mulțumesc foarte mult pentru aceste două prezentări. În legătură cu prima dintre ele, domnului profesor Dascalachi, s-aș spune următorul lucru. Spuneați ceva foarte important. Un lucru care e cât se poate de corect și ușor de susținut. Când vorbim de fake news, nu trebuie să vorbim doar de știrile false propriu-zise. În fenomenul acesta trebuie înțeleasă și difuzarea și promovarea intenționată a acestor știri false, deci proliferarea lor. E bine, aici s-ar putea identifica principiul răspunderii asumate, să-i spunem transparență sau răspundere, cum doriți dumneavoastră. Dar dacă în spatele acestor, să spunem, boți sociali, există un efort bine țintit de propagare și răspândire a acestor știri false, Eu nu știu exact cum, cum funcționează mecanismul pe Facebook din punct de vedere tehnic, dar ar trebui să putem cere platformelor sociale să existe uh, persoane care să se ocupe de monitorizare, care să identifice aceste știri false și sursele lor. Suntem într-un cerc vicios pe care trebuie să-l spargem. Nu putem să găsim soluții ideale imediat, dar ceva tot putem face pentru a sparge acest cerc vicios. Putem identifica pe aceia care promovează intenționat aceste știri false și care trăiesc din publicitate. Nu putem să dăm vina pe companiile de publicitate, pentru că ele au rațiunile lor comerciale. Nu nu poartă răspunderea transparenței. Dar dacă există un astfel de parteneriat dincolo de analizele acestea interesante pe care le faceți și dumneavoastră, putem să și educăm publicul. Însă, n-am primit, să știți până acum, din partea Facebook, niciun fel de răspuns în legătură cu efectele problemelor pe care le-ați semnalat dumneavoastră. Deci, practic, ne-am întors de unde am pornit. Mulțumesc foarte mult, Helga Trupel. Mulțumesc, Petra. În urmă cu cam trei săptămâni. Speak to the chief editor. Am avut ocazia să vorbesc uh, cu Christophe Leclerc, uh, editorul de la uh, Euroactiv, și se plângea și el de știrile false. Nu că fenomenul ar fi nou în istoria omenirii, ci în legătură cu diseminarea și cu tehnologia care acum astăzi este foarte diferită și s-a plâns că deocamdată platformele digitale nu investesc suficient în toate aceste mecanisme de corupție și foarte adesea contribuabilii ajung să plătească pentru asta și nu companiile private. Pentru mine asta este o distorsiune. Eu nu sunt pregătită să accept așa ceva. Uh, deci uh, ni se impun atâtea probleme, prin urmare trebuie să existe și o responsabilitate din partea lor. Așadar, aș vrea să știu din experiența dumneavoastră cum puteți comenta, pentru că știu că sunteți activi și aș vrea să înțeleg care este nivelul finanțării, care este contribuția giganților tech la autoreglementarea lor și uh, la demersul de a nu îndobitoci populația. Apoi, uh, în ceea ce privește evaluarea activității politică, știu uh, că în popățe 50% țin de Springer, care este editorul german, însă dacă mă uit puțin la modul în care uh, uh, își redactează articolele și dacă mă gândesc puțin și la directorul uh, lor, uh, uh, o doamnă daneză nu foarte inspirată, aș vrea să înțeleg exact cum se petrec lucrurile în ceea ce îi privește. Da, cred că cu toții am trecut prin această experiență cu Politico, într-un fel sau altul, unde și cred că nu mai putem vorbi de jurnalism în acest caz. Da, e tocmai la limita cu știrile false. Colegul Morgano, vă rog. Two minutes. Uh, grazie. Two <laughs> no, eh, innanzitutto grazie. Mai întâi de toate, vă mulțumesc pentru aceste prezentări și aș vrea să subliniez două sau trei elemente. Mai întâi de toate, dacă problema ar fi simplă, nu ne-am aflat astăzi aici încercarea de a găsi o soluție. Există o regătură, cred eu, între cunoașterea cantităților de știri care circulă și instrumentele uh, aflate la dispoziția noastră, dar și în, la competențele legate de acestea. E foarte important așadar să vedem care este posibilitatea de a Uh, transpune în practică cele pe care le-ați spus dumneavoastră. A doua problemă, foarte importantă pentru mine, ca să pui piciorul pe pedala frânei și a, a stopa acest fenomen, trebuie să schimbăm tehnologia. Și trebuie văzut atunci și cine ar avea interesul să schimbe tehnologia pentru a crește transparența acestor lucruri. Asta e o întrebare la care dacă nu se primește un răspuns, restul nici nu mai contează. Dar e nevoie de o înțelegere instituțională, pentru că există algoritmi care ajută la răspândirea acestor informații. Păi cum există astfel de algoritmi, trebuie să existe și algoritmi invers, invers, care să pună capăt proliferării acestor informații. Nu se poate spune că algoritmul ăsta merge, dar cel opus nu, nu se poate inventa. Deci acesta este raționamentul pe care trebuie să-l facem acum. Și pe urmă mai este o problemă pe care vreau să o ridic în discuție. Am vorbit de cele mai mari platforme până acum, de Google, de Facebook și așa mai departe. Dar știm foarte bine că sunt și multe alte site-uri pe internet considerate ca un fel de gaură neagră. Măcar în numele transparenței și mă voi opri aici nu s-ar putea face o monitorizare la nivel european asupra celor care dețin aceste site-uri și de acolo înainte se poate merge mai departe. Trebuie văzut așadar nu cine doar este înscris cu numele în oficiul Registrului Comerțului, ci cine stă în spatele celor care dețin aceste site-uri. Și încă o întrebare. Întrebarea cui prodest mi se pare extrem de actuală. Mulțumesc foarte mult, domnul Gramaticac. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον και το δεύτερο μέρος. Mulțumesc. Mi s-a părut foarte interesant ce au de spus și cel de-al doilea grup de experți. Domnul Dascalakis, compatriotul meu, eh, a spus niște lucruri foarte interesante și mă bucur că a putut veni. Ne-a oferit eh, un aer eh, mai optimist. Adică tehnologia ar putea să asiste politica pentru a controla acest fenomen al știrilor uh, false. Eu cred că colegul Morgano, care tocmai a dat uh, cuvântul, uh, tocmai ne-a spus care este problema. El a pus degetul pe rană. Adică trebuie să știm cine se ascunde în spatele acestor uh, platforme și noi, în calitate de Comisie pentru Cultură, trebuie și noi să ne axăm asupra acestei probleme. Noi încercăm uh, să promovăm jurnalismul de calitate, presa de calitate, uh, însă să nu uităm ilegalitățile care se ascund pe internet. Însă, firește, concluzia este una evidentă. Problema este foarte complexă și cu cât uh, lăsăm lucrurile așa, cu atât uh, se hrănește acest monstru din toată această complexitate. Prin urmare, mă gândesc că, într-adevăr, ar trebui să încercăm să găsim uh, niște soluții practice. Apoi, uh, o ultimă chestiune, tot vis-a-vis -vis de domnul uh, Dascalakis. Dacă acest fenomen al știrilor false ar uh, începe să facă obiectul unor cercetări, de exemplu, studii la universitățile americane, care întotdeauna se află în, av- în avangardă. Deci e vorba despre cercetări pur științifice. Poate că până la urmă am putea găsi niște soluții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Șoirova. Thank you very much for your presentations. Mulțumesc pentru aceste prezentări și mai întâi pentru activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru uh, eforturi. Am uh, o întrebare Uh, pentru doamna Șvat. Din câte am înțeles uh, eu, lucrați într-o organizație mică. Aveți parteneri uh, similari? Există o rețea de organizații similare sau nu? Există cooperare între dumneavoastră și o alte organizații de acest fel? Și apoi, o a doua întrebare. Bănuiesc că aveți o sursă privată de finanțare, dar aveți și uh, surse publice de finanțare pentru a vă putea derula uh, activitatea care este atât de importantă și de utilă? Mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank, Herr Malinov. Domnul Malinov. Okay. Uh, thank you for your presentations. Uh... Mulțumesc pentru aceste prezentări. Îmi pare rău uh, că am lipsit uh, la început, însă, firește, am uh, asistat la discuție și am putut uh, să recuperez. Dați-mi voie să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Eu uh, am fost de această parte, am fost și eu cercetător în mediul științific, Um, axându-mă pe acest subiect, însă haideți să vă spun cum stau lucrurile. Există o distanță între noi în ceea ce privește competențele și timpul petrecut în legătură cu aceste subiecte, însă în același timp avem atât de multe uh, responsabilități. Trebuie să fim foarte atenți uh, la ceea ce uh, vorbim, la ceea ce spunem, pentru că totul poate fi folosit împotriva noastră ca și politicieni și așa mai departe. Așadar, de ce nu puteți să fiți puțin mai uh, specifici și mai deschiși? Adică uh, puteți să vă uh, considerați, și mă refer aici la doamna Schwarz, dumneavoastră și cei patru colegi, puteți să mm, vă uitați puțin la lucruri din perspectiva noastră? Ce ați face dacă ați avea puțină putere politică? Vă rog, spuneți-ne câteva cuvinte în legătură cu asta, pentru că asta are mult mai mult valoare decât astfel de analize care, firește, sunt utile. Haideți să vă dau uh, un exemplu pentru gravitatea situației așa cum o văd eu. Am uh, dezvoltat uh, o rețea legată de apărarea democrațiilor noastre, de încălcări ale anumitor proceduri, de cumpărarea votului, și așa mai departe. Toate aceste chestiuni au fost descrise, am acumulat bune practici, aceste acțiuni au fost incriminate și așa mai departe pentru că știm uh, că s-ar falsifica rezultatul procesului democratic. Dacă n-am avea alegeri libere și corecte, n-am avea democrație. Alegerile libere și uh, corecte reprezintă o cerință minimă. Apoi, firește, mai putem adăuga lucrul la această listă. Însă, din această perspectivă, știrile false, dacă sunt motivate politic, reprezintă ceea ce putem vedea deja în acest moment și anume o încercare de a distruge exact temelia opțiunilor pe care le au oamenii. Nu avem alegeri libere și corecte dacă nu controlăm uh, știrile false. Până la urmă, uh, E doar o chestiune de timp uh, până toate aceste lucruri vor fi înțelese. Este extrem de incorrect, așa cum este incorrect să-i șantajezi pe votanți sau să-i agresezi fizic, așa cum s-a întâmplat la începutul secolului al XX-lea în multe state democrate. Prin urmare, înainte ca lucrurile să devină cu adevărat uh, grave, discutați uh, uh, deschis, spunând politicienilor ce ar putea să facă dacă pot să acționeze în cadrul constituțional existent, pentru a putea fi complet pregătiți pentru a lupta cu știrile false. Mulțumesc. Doamna Jimenez Barbado pentru a încheia. Am o întrebare pentru toată lumea ce putem face pentru ca inițiativele politice să dea roade în cadrul acelor categorii sociale care nu au încredere în um, mijloacele media și în instituții. Tocmai cei care consumă cel mai mult uh, știrile false. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht... Da, mulțumesc. Poate pornind de la această întrebare și două întrebări din partea mea, ați vorbit de surse fiabile. Cred că toți am putea să ne punem de acord foarte repede referitor la ce reprezintă pentru noi o sursă fiabilă. Știm cu toții în Germania multă vreme a existat și mai există în continuare această formulă presă de minciuni, anumiți oameni, anumite cercuri, mai ales din extrema dreaptă a spectrului politic, au uh, refuzat să recunoască presa uh, fiabilă și a fost foarte greu să, a fost greu să schimbăm ceva pentru că tocmai acești oameni spuneau nu e o sursă fiabilă, fiabilă, nu poate fi considerat de încredere ce fac ei, nu fac decât să răspândească minciuni. Lucru care nu e adevărat. A doua întrebare e, e adresată domnului Dascalakis. Dacă am înțeles uh, bine, tehnica ne poate ajuta foarte mult să identificăm uh, instanțele de știri false, însă trebuie să luăm întotdeauna în calcul nu doar blocul în sine de informație, ci mediul, contextul în care se află. Trebuie să facem întotdeauna aceste analize paralele, ce s-a publicat deja în acest sens, în ce surse putem găsi respectivele informații, există alte comunicate în acest sens. Și văd că Există algoritmi și instrumente tehnice care încearcă să pătrundă și se referă și se leagă practic și de ce spunea doamna Șfarț, că avem nevoie întotdeauna cele din urmă de oameni. E un mediu destul de dens și știrile false, false se identifică greu. Oamenii sunt cei care trebuie să facă în cele din urmă procesul de identificare pentru că trebuie să ia în calcul tocmai și contextul. Iată de ce și întrebarea ar trebui atunci mai mulți oameni să stea la dispoziția acestor inițiative pentru a da oarecum rezultate. pentru a putea filtra toate informațiile care circulă în uh, platforme de socializare. Da, acum în cele din urmă cuvântul comisiei, după care voi reveni la prezidiu. Domnul Sarine, aveți cuvântul două minute. Yeah, thank you. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc că mi-ați dat uh, ocazia să adresez și eu o întrebare. Din comentariile făcute transpare faptul că verificarea faptelor uh, cu siguranță este un răspuns imediat la un uh, fenomen uh, nou. Putem verifica anumite lipsuri uh, ale mecanismelor de control, poate că nu există suficiente capacități tehnologice pentru a face un prim uh, screening uh, al știrilor false și de asemenea există un mediu de acțiune fragmentat pentru că există um, organizații de dimensiuni mai mici care funcționează în uh, uh statele membre fără legătură unele cu celelalte, nu are, există uh, foarte multe suprapuneri în activitatea lor. Însă mai există ceva ce uh, Uh, trimite la chestiuni uh, mai vaste și anume uh, cum putem combate discursul fals atunci când apare înainte să cauzeze prea multe daune. Cum putem acționa preventiv? Iar aici aș dori să întreb ceva în legătură cu datele care ar fi necesare pentru a stabili un sistem în care principalele componente și parametri care includ uh, identificarea uh, surselor, uh, includ pe cei care transmit mai departe mesajul, care sunt modalitățile de răspândire, care este audiența vizată, asta pe lângă analiza conținutului ca atare. Așadar, să ne gândim toate acestea ar necesita, după părerea mea, o viziune mai profundă în legătură cu ceea ce se întâmplă pe diverse platforme. Twitter oferă un anume acces prin IPI. Uh, Altele uh, sunt blocate. Prin urmare, ce acces la date ar fi uh, necesar pentru a putea identifica aceste discursuri continue care ar putea conține știri false? Mulțumesc foarte mult înainte de a da cuvântul experților noștri, ar trebui să salut un grup de vizitatori, elevi, eleve și elevi din uh, regiunea din care provin eu. Le urez bun venit și sper că ați putut uh, urmări această discuție și ați rămas cu câte ceva. Da, merită aplauzele dumneavoastră. Corect. Acum dau cuvântul celor doi experți. Cine dorește să înceapă, cine dorește să răspundă la orice întrebare din cele adresate, vă rog, organizați-vă cine vrea, în ce ordine vreți. Nu. Cine vrea să înceapă? Doamna Schwarz. Mi-am notat mai multe idei și am să cerc să trec să se poate de repede prin ele. În ceea ce privește acea cutie de rezonanță de care spuneați la început, uh, da, putem găsi o soluție tehnică pentru a pătrunde în aceste cutii de rezonanță, urmărind în tocmai oamenii care au uh, partajat aceste informații și cum reacționează la contrazicerea acestor uh, informații de ei difuzate. Vedem că YouTube a, adoptat, a, a adaptat algoritmul său, mai ales după ce s-a întâmplat la Las Vegas. Uh, e o teorie că ce s-a întâmplat la Las Vegas nu s-ar fi întâmplat dacă algoritmii ar fi fost altfel. Pentru că exista o anumită informație căutată care era, fusese prezentată pe primul sau al doilea loc în căutare la Google, după care Google și-a dat seama că trebuie să schimbe de asemenea algoritmul. În continuare, am constatat că dacă ceva e evaluat ca informație falsă, atunci există o reacție de 80 la, o reacție mai scăzută cu 80%, deci mai puține partajări pe Facebook, like-uri și așa mai departe. Am constatat că de multe ori durează cam 3 uh, zile în medie până o informație se cataloguează uh, drept știri false. De multe ori durează foarte mult până ce primim și noi răspunsuri din partea autorităților publice până când ceva se marchează drept fals pe Facebook. Nu suntem o echipă care șterge informații, ci pur și simplu le verificăm, le controlăm. Ceilalți eh, care răspândesc știrile false, moderatorii și așa mai departe, sunt eh, complet independenți. Eh, resursele, evident, nu avem destui oameni, suntem mult prea puțini. Sperăm să putem extinde uh, să putem lucra în comunitate, pe de-o parte în ceea ce privește indicațiile pe care le primim, uh, sugestiile, dar și în ceea ce privește verificarea. Să putem lucra, de pildă, cu media locală. Cred că încrederea în media locală e mult mai mare pentru că e vorba de oameni la fața locului, oameni care sunt cunoscuți și care cunosc terenul mult mai bine, care înțeleg mai bine oamenii decât, de pildă, ziariști din capitală care sunt mult mai îndepărtați. Măsuri la nivel politic. Cred că nu e bine să existe o autoritate publică care să spună ce e adevărat și ce nu. Uh, avem nevoie însă ca autoritățile publice să ne răspundă repede, să ne spună, uh, să răspundă la întrebările noastre, ce e adevărat și ce nu, să ne ofere date statistice pe care le solicităm. E nevoie de multă investiție în învățământ și învățământ, formare pentru persoanele în vârstă, pentru că de multe ori, la nivel demografic, ce puțin în germană, în Germania, persoanele în vârstă sunt cele care determină rezultatele la alegeri, dar ele de multe ori sunt în afara uh, formării și dobândirii de competențe digitale. Și avem nevoie în uh, Germania și cred că în toată Europa să investim în uh, formarea și uh, educarea forțelor de poliție și justiție, pentru că durează foarte mult, de multe ori mm, acele conținuturi publicate, de, acele uh, calupuri de știri false nu sunt luate în serios. Și cred că nu trebuie să ne concentrăm uh, uh doar uh, pe cei care atrag, care trag un semnal de alarmă. Există uh, acele grupuri de uh, hacker și am încercat să evaluăm câți oameni uh, răspândesc toate aceste comentarii și am constatat că 6% din comentatori răspândesc 50% din comentarii. Acești oameni care răspândesc aceste minciuni sunt uh, cei care scriu și comentariile. E important pentru acești oameni să partajeze informații care reflectă percepția lor asupra lumii. Și am să mă opresc aici. Da? Îmi cer scuze? Da, sursele financiare. Îmi cer scuze că nu, nu am uh, răspuns. Noi suntem organizație non-profit, cu alte cuvinte primim uh, finanțare privată, primim donații, primim uh, finanțări din partea unor fundații, fundații private. Comments, uh, there were... Mulțumesc pentru comentarii. Au fost uh, Câteva observații foarte pertinente. Am luat notițe, însă este imposibil să acopăr uh, tot ce s-a menționat. Voi începe cu cei care poartă răspunderea pentru știrile false dacă platformele au răspundere pentru aceste știri false. Ei bine, cum spunea și mai devreme, știrile false reprezintă conținutul și um, cei care scriu acest uh, conținut uh, ar trebui să-și asume răspunderea pentru el. Pe de altă parte, însă, dacă un articol uh, cu știri false pare că se răspundește din cauza implicării oamenilor, însă, uh, de fapt, uh, vorbim despre o campanie în care sunt folosiți uh, boți și servicii de internet destul de obscure, în spatele cărora s-ar putea afla guverne. E bine, platformele pe care apar aceste fenomene trebuie să poartă răspunderea pentru uh, oprirea lor. Așadar, uh, atunci când ceva se prezintă uh, ca fiind un aspect care implică foarte multă lume, dar de fapt nu e așa, ci este promovat în baza unei campanii, atunci cel care îl prezintă poartă răspunderea pentru conținutul său. Deci, uh, ar trebui să încerce uh, să elimine uh, astfel de uh, fenomene. Dați-mi voie să vorbesc puțin și despre date, pentru că datele reprezintă o problemă reală. Adică, uneori avem de-a face cu chestiuni care țin de caracterul personal al datelor atunci când încercăm să identificăm știrile false. Uh, Probabil că ar fi greu să susținem uh, uh ideea monitorizării conversațiilor uh, în camerele de rezonanță. Aceste uh, conversații sunt unele private. Pe de altă parte, însă, algoritmii pot filtra și procesa conținutul. Prin urmare, cred că totul depinde despre ceea ce ne interesează. Dacă vorbim despre conversațiile purtate în camere de rezonanță, despre chestiuni private, atunci este uh, foarte greu să le monitorizăm fără să încălcăm uh, intimitatea. Pe de altă parte însă, dacă vorbim despre um, uh, șeruirea unui articol de presă care are o sursă pe undeva pe internet, uh, atunci Google și Facebook uh, cu siguranță ar putea căuta uh, autorul folosind motoarele uh, pe care le au sau chiar indivizi în persoană. Deci important este să înțelegem ce ne dorim să obținem. Apoi, ce se întâmplă cu algoritmii și modul în care se diseminează astfel de știri faze. Până la urmă, algoritmii Uh, privesc conținutul uh, uh, unor știri sau modelele prin care acestea sunt diseminate. Una dintre cele mai importante idei din spatele Google este să înțelegem că mai mult contează nu conținutul unei pagini, ci modul în care paginile sunt interconectate. Așadar, interconexiunile de conținut Uh, sunt într-un fel mai uh, importante decât conținutul în sine. Deci algoritmii chiar țin cont de asta și uh, acest lucru este foarte, foarte um, important. Trebuie să-l reținem. Apoi, în ceea ce privește modul în care putem folosi asta pentru a identifica sursele și motivele de diseminare a știrilor false, e bine, aici putem găsi câteva idei. Păi haideți să vedem uh, dacă știrile false sunt obiecte cercetare. Da, sigur că da. Uh, se fac foarte multe studii în acest uh, moment în legătură cu algoritmii care pot procesa limbajul natural pentru a vedea cum putem procesa știrile și, de asemenea, sunt și algoritmi care încearcă să caute motivele din spatele acțiunii boților. E clar, tehnologia oferă căi uh, uh, prin care poți face lucruri bune și lucruri uh, rele. Firește, există și boți buni, așadar. Fondatorul științei informatice a scris un articol în anii 50 despre inteligența artificială în care a postulat că va exista inteligența artificială atunci când boții vor putea să poartă o conversație cu oamenii fără ca oamenii să-și dea seama că vorbesc cu un robot. Uh, deci e important uh, să uh, ne ocupăm de astfel de studii. Firește, ele pot avea și efecte negative. În cazul în care nu v-ați dat seama, exista la un moment dat uh, un caz faimos anul trecut sau acum câțiva ani legat de un bot foarte bun pentru Twitter numit T, care a fost lansat de Microsoft pe Twitter și care s-a regăsit într-un uh, mediu uh, în care se vehiculau comentarii rasiste sau un limbaj inspirat din uh, ură, iar el interacționând cu utilizatorii de Twitter pe aceste platforme, a devenit la rândul său un robot care disemina un asemenea conținut. Deci, tehnologia poate să aibă motivații bune, însă atunci când se găsește într-un mediu ostil, poate incorpora o parte dintre prejudecățile care se exprimă în uh, mediul uh, în care se lansează. În ce din urmă, cred eu că controlul uh, știrilor false este un proces destul de dificil. Nu pot să pretind uh, că aș putea rezolva această problemă. E foarte uh, greu să se adapteze regulamentele la schimbările tehnologice. Până la urmă, însă, vorbim și de un subiect uh, important de cercetare, vorbim despre uh, o problemă care ține și de uh, alfabetizarea uh, uh digitală, de modul în care utilizatorii știu să folosească internetul. Sunt și entități independente care pot verifica faptele și acestea sunt foarte, foarte importante. Însă procesul este atât uh, uh, de dificil încât nu știu dacă oamenii pot să uh, îl desfășoare ei înșiși în totalitate. Important este să existe algoritmi care pot să verifice aceste fapte. Până la urmă există dezbateri filozofice ce este fals și ce nu este fals, cum funcționează statisticile și așa mai departe. Deci Cred că, până la urmă, toți avem uh, o voce, toți putem afirma una sau alta, iar câtă vreme nu încălcăm uh, drepturi civile sau alte legi, uh, putem să o facem. Sunt într-adevăr anumite opinii exprimate prin implicare umană și aici noi putem interveni la oprirea diseminării. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că am putea discuta în continuare ore întregi Domnul Hendrix s-a înscris acum la cuvânt. Vă rog, vă dau cuvântul foarte succint, după care uh, vom încheia. Domnul Marinov m-a întrebat referitor la câteva posibilități de reacție imediată și am să vă dau vreo 6-7. Asociați-vă cu ONG-urile, uh, diferite organizații care au aceeași agenda ca dumneavoastră. Iată un punct. Uh, sunt mai multe. ONU, OECD, Forumul Economic Global. Create and consolidate the muscle that you have for change pentru a vedea cum se poate face schimbare. În al doilea rând, încă o dată afirm principiul că dacă uh, face ca presa, miroase ca presa, merge ca presa, e presă. Deci și Google și Facebook sunt, de fapt, modalități de a face presă. Asta sunt platformele acestea. Problema reglementărilor nu este a dumneavoastră, ci este a celor care le dețin. Trebuie stabilite niște aceleași reguli pentru toate mm, mm, publicațiile mari. Trebuie să se aplice aceleași standarde și în uh, mass media socială, în platformele sociale, ca și în cazul marilor publicații. Apoi trebuie să ne asigurăm și că informațiile, cunoștințele, tehnologia sunt interesante și se pot folosi pentru combaterea știrilor false. Apoi, platformele sociale trebuie aduse în barca dumneavoastră. Ele nu sunt personajul negativ. Faceți cumva să vi le atrageți de partea dumneavoastră. Vorbiți cu ei, dialogați. Și puneți accentul pe, pe cu fonduri în alfabetizarea digitală. Acum, nu mai târziu. Atât. Seven, why not? Äh, Mulțumesc foarte mult. Cam atât cu normele, cred că le-am înțeles cu toții și trebuie să ne dea un ajutor și statele membre, pentru că posibilitățile și mijloacele pe care le avem la dispoziție, din păcate, sunt limitate, iar noi, ca și Comisie de Cultură, facem eforturi din răsputeri și promovăm aceste idei. Le mulțumesc tuturor experților și expertei care au fost astăzi alături de noi. Cred că au fost uh, informații foarte interesante care ne-au îmbogățit. Am petrecut o după amiază foarte interesantă împreună. Rămâne de văzut ce concluzii vom trage. Concluzii, discuția, am cerut, să va continua cu siguranță după aceea. Comisia cândva, poate după audierile care ne așteaptă, va veni cu propuneri uh, relevantă și noi oricum ne vom ocupa în continuare de viitor. Încă o dată mulțumim pentru prezentările și contribuțiile dumneavoastră. Ne bucurăm că ați fost alături de noi. În continuare, o ședere plăcută la Bruxelles dacă rămâneți, dacă nu, că întoarcere plăcută înapoi acasă. Mai avem un punct pe ordinea de zi. Iată de ce îi rog pe membrii să mai rămână câteva minute în sală de, chiar dacă subiectul acesta nu ne va lua prea mult timp. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să vă comunic că punctul 11, discuția referitoare la raportul executarea um, strategiei UE pentru tineret, nu ne vom ocupa în această după de acest subiect, deoarece raportoarea Doamna Eider Erdia Saval e bolnavă și nu poate fi alături de noi. Îl vom amâna. Cred că îl vom uh, aborda în ianuarie, de îndată uh, după pauza de uh, iarnă. Vom începe cu prezentarea raportului și discuția asupra acestuia. Trebuie să amânăm acest punct. Doamna s-a îmbolnăvit, nu pot face nimic, se mai întâmplă. Iată de ce mai avem doar un ultim punct pe ordinea de zi la care trebuie să vă rog, trebuie uh, să părăsiți sala toți cei care nu aparțin Parlamentului. Același lucru se aplică și pentru colaboratorii comisiei. Uh, discuția e în cameră, e în cameră, cu ușile închise. Doar uh, membrii Parlamentului pot rămâne în sală. Oh, it was okay. Okay. okay.